relația cu uh, parteneriatul cu uh, Japonia. Vă mulțumesc. Vielen Dank, Herr Kollege Kelly. Vă mulțumesc, domnule Kelly. Îi dau cuvântul acum domnului comisar de Gucht.